Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die sitzen. Bună seara, dragi colegi! Reluăm lucrările noastre și, în primul rând, vreau să vă anunț că domnul Giorgoș, Papa Constantinu, va fi membru al guvernului Elen, începând cu astăzi, cu ziua de astăzi, așa că vreau să-l felicit pe domnul Papa Costinidu pentru această numire și în conformitate cu articolul 7 al regulamentului nostru și de asemenea în conformitate cu articolul 4 al aceluiași regulament, fotoliul acestui deputat rămâne liber începând de astăzi. 7 octombrie 2009. Conferința președinților a prezentat o propunere pentru numirea membrilor pentru Comitetul Special pentru Criză Economică